Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor. Vă rog să luați loc. Welcome to the constitutive meeting of the Committee on Bun venit la reuniunea constitutivă a Comisiei pentru Dezvoltare, în conformitate cu regula 14.1 din regulile procedurale prezidez în mod provizoriu această reuniune până la alegerea de către Comisie a Președintelui. Aș vrea să îi salut pe prietenii care au fost realeși, cu care am uh, conlucrat mai mulți ani și care au participat în mandatul anterior la această comisie și un călduros bun venit uh, numărului mare de colegi noi care sunt în această comisie pentru prima dată. E o comisie foarte interesantă și unde e o activitate foarte interesantă pentru că ne ocupăm de a îmbunătăți viața unora care trăiesc la distanțe mari, care fără ajutorul nostru nu ar uh, trăi sau ar fi bolnavi, ar suferi sau nu ar avea nimic de mâncare. Deci tot ce facem noi ne dă o satisfacție deosebită pentru că contribuim la binele acestor oameni. E o perioadă interesantă pentru toți colegii din această comisie. Avem uh, un timp uh, limitat, deci trebuie să începem imediat. Declar ședința deschisă. După cum știți, scopul principal al ședinței este de a constitui biroul comisiei prin alegerea președintelui și patru vicepreședinți în conformitate cu regula 304, de fapt 204 din regulile de procedură, se corectează vorbitorul. Mai întâi vom alege președintele, apoi vom alege îi vom alege pe cei patru vicepreședinți. Am primit din partea grupurilor politice o listă cu numele supleanților care vor participa la vot. Vorba de domnul Diaz de Mera, pentru domnul Jimenez Becăril de la PP, domnul Kosov pentru domnul Șeplin, de la PP, domnul Hayes pentru domnul Stier, de la PP, și prietenul meu, domnul Rubic, pentru domnul Preda, tot de la PP. Doamna Toi, pentru doamna McKevin, de la Socialiști și Democrații. Mi s-a spus că Linda McKevin întârzie din cauza unor probleme cu Eurostarul. Sperăm că va ajunge la timp. Doamna Van Brem pentru Lietz, de la S și D, domnul Prinsky pentru domnul Embrick Guerrero de la S și D domnul Mansco pentru Pedro Silva Pereira de la S și D, domnul Luc pentru domnul Karski de la ECR, doamna Lusling pentru domnul Crisogonos de la GUE. Dacă există vreo modificare la această listă din partea grupurilor politice, aceasta ar trebui să fie supusă atenției în acest moment, înainte de a declara. So, Let's proceed to elect the chair of our committee. Să trecem așadar la alegerea președintelui comisiei noastre. Quorumul pentru membri este de șapte membri, care trebuie să exprimă un vot valabil pentru a fi acceptat. Avem mai mult de șapte în comisie prezenți astăzi. Acum fac un apel la nominalizarea pentru desemnarea președintelui. Da? În numele grupului meu, Socialiști și Democrați, o propun pe Linda McEwan ca președinte acestei comisii. Linda este membră de peste 15 ani are experiență, abilități și înțelegere pentru a face o activitate deosebită, excelentă. S-a ocupat de schimbări climatice, chestiuni de mediu înconjurător, drepturile femeilor, um, educație în țările în curs de dezvoltare, demonstra și capacitatea de a lucra bine cu alți colegi din Parlament și va continua să facă acest lucru în acest rol. Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte amabile. Deci, propunerea este pentru doamna McEwan. Există alte grupuri politice care doresc să propună eventual alți candidați? Se pare că nu. On behalf of... În numele doamnei McEvan, consimțiți să fiți desemnată? Consent? Sunteți de acord? Da? Domnule coleg, am primit un mandat din partea Lindei pentru planteze să spună că acceptă această nominalizare. A depus o declarație de interese financiare, este membra titulară la Comisia DV și acceptă să devină a Comisiei DV. Având de faptul că există un singur candidat pentru postul de președinte al Comisiei, propun să o alegem pe doamna McEvan prin aclamare. you, Mulțumesc, dragi colegi. Prin urmare, declar că doamna McEwen este președinta Comisiei pentru Dezvoltare din Parlamentul European, a fost aleasă prin aclamare. O să îi transmit uh, felicitări în numele dumneavoastră atunci când ne vom întâlni. Acum ar trebui să predau președinția domnului McEwen, dar doamna McEwen nu este prezentă, așa că voi continua și trecem la alegerea vicepreședinților. Permiteți-mi să vă reamintesc numele supleanților care participă la vot pentru alegerea vicepreședinților. Am citit lista puțin mai devreme, cred că nu trebuie să o repet acum. Vom trece la alegerea vicepreședinților, unul câte unul. Începem cu primul vicepreședinte. Cine dorește să facă nominalizări pentru desemnarea primului vicepreședinte? Da. Domnul Vent la microfon, dacă se poate. Da, aș vrea să poprun numele grupului PPE pe domnul Maurice Ponga ca prim vicepreședinte. Mulțumim. Boris, ești de acord să fii desemnat? Da? Aș vrea să vă reamintesc de faptul că trebuie să fie cineva care este candidat, un candidat, un membru titular, a completat declarația de interese financiare. Îndepliniți aceste condiții? Da? În acest caz, există un singur candidat pentru funcția de prim vicepreședinte la Comisia pentru Dezvoltare și propun să alegem pe domnul Panga prin aclamare. Linda. Doamnă președinte, um, Mulțumesc, stimați colegi. Scuze că am întârziat pentru cine nu știe. Eurostarul a fost în întârziere toată ziua. Mulți membri din Marea Britanie aleargă prin clădire. Scuze că am întârziat. Mă bucur că am fost nominalizată și aleasă președinta acestei comisii. Avem multe de făcut în acești ani. Revizuirea obiectivelor de dezvoltare a mileniului în 2015, anul viitor, este anul, următor, anul european al dezvoltării. Aștept să mă întâlnesc cu dumneavoastră toți și să putem să discutăm despre aspirațiile dumneavoastră legate de comisia noastră. Azi e o zi nu pentru discursuri, ci pentru muncă. Trebuie să alegem pe vicepreședinți, așadar trecem la alegerea următoare. Desemnări pentru al doilea vicepreședinte al comisiei noastre. Cine dorește să facă propuneri? Da, domnul Görens. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu aș vrea să vă felicit pentru că ați fost aleasă în funcția de președinte a comisiei noastre. Și pentru a ajuta în mod eficace domnul Pablo Varunen ca vicepreședinte în numele grupului ALDE. Mulțumim, domnule Gărâns. Vreun alt grup politic are alte nominalizări? Mr. Verinen. Verinen, a, ah, sunteți aici. Acceptați această nominalizare? Da, doamnă președinte, accept. Aș vrea să reamintesc că în calitate de candidat trebuie să fiți membru cu dreptul de pline al Comisiei și să fi completat declarația de interese financiare. Îndepliniți aceste condiții? Da, doamnă. Le îndeplinesc. Bun, mulțumesc. În acest caz avem o singură nominalizare pentru funcția de al doilea vicepreședinte. Vă propun să-l alegem pe domnul Veninen prin aclamare. And can I now ask you as și vă rog să veniți să vă luați locul la prezidul acestei comisii. Trecem la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte al Comisiei. Cine dorește să facă propuneri? În numele GUE/NGL, aș vrea să propun pe Costas Cristogonos, care se bucură de sprijinul grupului nostru. Mulțumesc! Există alte nominalizări din partea altor grupuri politice? Nu? Deci, domnul Crisogonos, care nu este prezent, dar a acceptat în scris să fie nominalizat, a confirmat și faptul că îndeplinește condițiile, este membru titular al comisiei și a completat declarația de interese financiare. Putem trece la vot prin aclamare și pentru al treilea vicepreședinte. Acceptați, putem să-i urăm un venit, deși e absent, putem să-l aplaudăm și să-l aprobăm. So now we move... Trecem la alegerea celui de-al patrulea și ultimul vicepreședinte. Cine dorește să facă propuneri? Mr. Luca. Domnule Luca, din partea grupei CER îl desemnez pe domnul Nerș Diva. Does any other political group have a... Alt grup politic are vreo altă nominalizare? Mr. Diva. Domnul Diva, unde sunteți? Aici sunteți, lângă noi. Acceptați această nominalizare? Da. And can I ask you, do you meet the... Și îndepliniți condițiile de a fi membru titular și de a fi completat declarația de interese financiare? Da. Bun. Nu avem decât un candidat, o singură nominalizare. Putem din nou, prin aclamare, să-i urăm binevenit domnului Devă. And can I thank him as well? și să-i mulțumesc și pentru că m-a înlocuit la început și a deschis și a prezidat atât de bine această ședință. Este membru, cred, de două mandate, de trei mandate chiar în această comisie. Am lucrat și în alte sesiunile Parlamentului. Deci s-a încheiat uh, alegerea vicepreședinților. Al treilea punct de pe ordinea de zi este calendarul întâlnirilor pentru restul anului 2014. Vreau să vă spun pentru colegii cei noi, o să vedeți că ședința următoare se va ține pe 22 iulie la ora 3, încă nu știm precis în ce sală și vreau să le spun noilor membri și că uneori trebuie să adăugăm și unele ședințe suplimentare la Strasburg luni dimineața sau miercuri seara, joi dimineața, dar secretariatul o să vă ține la curent în caz că există ședințe suplimentare. Deocamdată acestea sunt momentele programate și ulterior la toamnă o să adoptăm calendarul pentru 2015. Sunteți de acord cu aceste date pentru întâlnirea noastră din 2014? Da? Nu sunt probleme? Foarte bine, vă mulțumesc foarte mult. Acceptăm aceste date. Vă rog să vi le anotați în agenda pentru ședințele următoare. Singura comunicare era de a vă reaminti, deci, de reuniunea de pe 22 iulie. Am spus deja acest lucru. Vă rog să vă examinați documentele. Noi colegi să știe că primiți întotdeauna anunțuri. Noile documente sunt disponibile în prealabil pe internet. Și dacă aveți nelămuriri sau întrebări, există un secretariat care vă stă la dispoziție. O să vină să se prezinte pe măsură ce evoluează întâlnirea, dar nu ezitați să puneți întrebări. Adesea, la început, lucrurile par uneori mai greu de înțeles. De fapt, e simplu, sunt oameni care să vă ajute, secretariatul și cei din grupurile politice. Deci, data viitoare ne întâlnim pe 22 iulie. Acum voi declara suspendată ședința. Vă mulțumesc pentru înțelegere, am ajuns puțin în întârziere și vom avea timp la ședința următoare să ne prezentăm și să trecem la treabă pentru următorii 5 ani. Mulțumesc!